Good afternoon, ladies and gentlemen. Can I invite you? Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți, vă rog să luați loc. We have enough members of the avem suficienți membri prezenți în sală pentru a începe reuniunea și sper că pe parcursul discuțiilor vă veni și restul colegilor. Avem adoptarea ordinii de zi. Cred că ați primit cu toții proiectul de ordine de zi pentru astăzi. Am o observație de făcut. Mi s-a spus că raportorul pe dosarul Omnibus, doamna Crel, ne va informa la punctul diverse cu privire la evoluția discuțiilor pe acest dosar. Deci către finele reuniunii de mâine dimineață. Iată, deci că avem un punct la diverse și dacă nu mai sunt alte sugestii sau comentarii, considerăm ordinea de zi adoptată. Continuăm cu aprobarea procesului verbal a reuniunii de pe 7 septembrie. Proiectul de text poate fi consultat online, de fapt cred că l-ați văzut, și propun că dacă nu există obiecții pe durata zilei de astăzi, să considerăm ordinea de zi, să considerăm proiectul, procesul verbal adoptat. Dacă sunt obiecții, aștept să ne informați. Apoi, avem comunicările președintelui. Avem câteva. O să încep cu informația că astăzi a avut loc o sesiune deschisă în cadrul săptămânii regiunilor și orașelor și am avut onoarea să conduc reuniunea regii împreună cu domnul Lambert, președintele COR și de asemenea cu doamna comisar Crețu. Astăzi, Comisia Europeană a lansat cel de-al șaptelea raport de coeziune, după cum știți prea bine, cu o serie de mesaje pentru viitoarea politică de coeziune. Și de asemenea, noua inițiativă, Alianța pentru Coeziune, care este ideea Comitetului Regiunilor împreună cu Comisia Europeană. Ideea este ca toți factorii, toate autoritățile regionale, locale, politicieni, să fie reuniți în cadrul acestei alianțe pentru a sprijini evoluția politicii de coeziune. Asta s-a întâmplat astăzi, de asta am și început reuniunea de astăzi cu 13 minute întârziere. Apoi, o altă informație. Avem un atelier de lucru organizat de STOA, acest serviciu de tehnologie și știință s-a organizat un atelier de lucru cu titlul Noi tehnologii și politica regională către un nou cadru al politicii de coeziune. Data la care are loc acest atelier este 16 octombrie, este o zi de luni, între 2 jumate și 6 jumate, în sala 5.2 din Parlament. O să rog secretariatul să vă transmită tuturor uh, aceste informații în caz că vreți să participați. Există o serie de propuneri de discuție prezentate de regii către STOA în 2015 Domnul Van Nistelrooy și doamna Krell vor conduce cele două sesiuni și domnul Varcalser Sison, în calitate de vicepreședinte responsabil cu STOA, va deschide evenimentul. Domnul Pirinski, care este membru suplent al comisiei noastre și în același timp și membru al panelului STOA, vom face observațiile finale. Există de asemenea și vorbitori din partea mai multor directorate din comisie și reprezentanții autorităților locale. Aș vrea să invit membrii regii să participe la acest eveniment. Secretariatul vă va oferi detaliile și sper să participați într-un număr uh, mare la acest uh, atelier de lucru pentru că are strânsă legătură cu discuțiile noastre. Apoi, o, va avea loc o reuniune a președinților de comisie cu comisarii pe 26 septembrie și a avut loc și 3 octombrie. După declarația privind starea Uniunii, președinții de comisie au avut o serie de întâlniri cu omologilor din Comisia Europeană. Reuniunile au fost organizate în grupuri de domenii de politici conexe pentru a identifica o serie de elemente esențiale din următorul program de lucru al Comisiei pentru 2018. Adoptarea este prevăzută pentru 24 octombrie. Reuniunile au avut loc în mai multe grupuri pe 26 septembrie și 3 octombrie. Apoi am avut o plenară finală pe 3 octombrie, condusă de doamna Wickstrom pentru conferința șefilor de comisii și vicepreședintele Timmermans în numele comisiei. Pe 26 septembrie am fost copreședinte și raportor în grupul investiții, locuri de muncă și creștere. Din partea Parlamentului mi s-au alăturat reprezentanții comisiilor Econ, Employment, Envy, Inco și Cult. Domnul Katainen a fost copreședinte pentru comisie însoțit de comisarii Dombrovskis, Thyssen, Biencovska, Navracici, Crețu, Vestager și Moedas. Pe 3 octombrie am participat la grupul unde s-au discutat viitorul finanțării Uniunii Europene împreună cu președinții Comisiei Buget, domnul Artuis, care a fost co-președinte, cont de Employment, Itretran, Agricul și Libe. Discuțiile au fost extrem de variate. Pentru regii am subliniat investițiile în viitorul Europei prin politici de coeziune care continuă să ofere o bună valoare și să reprezinte plus valoarea europeană, mai ales când are legătură cu procesul semestrului european și reformele structurale. Am subliniat de asemenea că investițiile în infrastructură rămân valabile pe lângă investițiile în capital uman și capacitatea administrativă. Granturile și instrumentele financiare sunt mijloace suplimentare, adică nu exclud alte posibilități de finanțare și investiții. În urma acestor discuții s-au conturat două mesaje principale propunerea pentru următoarea generație de programe trebuie prezentată până în primăvara sau începutul verii anului viitor, astfel încât Parlamentul să poată lucra la ele înainte de alegerile din 2019 și importanța maximizării sinergiilor între diferite instrumente, cum ar fi, de exemplu, între ESIF și investițiile Orizont 2020. <clears throat> Acestea sunt mesajele în urma reuniunilor care au avut loc. Vreau de asemenea să vă spun că mulți dintre colegi, printre care mă număr și eu, și-au exprimat îngrijorările cu privire la întârzierea în pregătirea cadrului financiar multianual pentru perioada după 2020. Pentru că după primăvară, probabil în mai 2020, vom avea la dispoziție mai puțin de 10 luni pentru a ne ocuperi, ocupa de aceste propuneri, înainte de alegerile din 2019. Prin urmare, timpul e foarte strâns. Așteptăm un răspuns din partea Comisiei Însă, din câte am înțeles, vicepreședinții și comisarul Oettinger respectă îndeaproape foaia de parcurs atașată la scrisoare adresată de președintele Juncker președintelui Parlamentului Tajani. Și aici respectiva discuție privind cadrul financiar apare în mai 2018. Asta este deci rezultatul acestor reuniuni, a reuniunilor de grup și al plenarei între Colegiul de Comisar și Conferința Șefilor de Comisii din Parlament. Și, ca ultimă observație, delegația în România, după cum știți, în ultima săptămână verde, Comisia a trimis o delegație a membrilor în Cluj, al doilea oraș din România. Programul a fost unul foarte plin, am avut reuniuni, vizite, inclusiv în minele de sare subterane. Mr. Zeller, who chaired the delegation. Nu-l văd aici pe colegul nostru, care a condus delegația în numele Comisiei Regii ar fi fost interesant să ne dea informații cu privire la această vizită, dar poate cu altă ocazie. Pentru că nu este prezent la întâlnire. Acestea au fost comunicările. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. avem raportul privind decizia Consiliului 189-2014 de autorizare a Franței să aplice o radă reduse pe anumite produse tradiționale din rum, produse în Guadalupe, Guiana franceză, Martinica și insulele Reunion și de abrogare deciziei 2759. Raportor pentru acest dosar sunt eu și vreau să vă spun că romul tradițional din regiunile periferice din Franța beneficiază de o serie de aranjamente și derogări din 1923 pe piața din Franța. Piața aceasta este uh, în creștere și cantitățile de rom eligibile pentru tratamentul fiscal special sunt adaptate în mod frecvent pentru a garanta competitivitatea pe termen lung a sectorului zahărului și romului în aceste regiuni periferice ale Franței. În 2016, producția de rom a depășit cota eligibilă pentru tratamente fiscale speciale cu o cincime și cota, dacă nu se schimbă pentru 2015 retroactiv, producătorii vor avea de suferit pierderi economice. În septembrie 2016, autoritățile franceze au cerut comisiei să prezinte o adaptare tehnică la decizia Consiliului care crește cotele anuale de la 120.000 la 144.000 de hectolitri de alcool pur Comisia a adoptat propunerea pe 9 iunie 2017. După cum am spus, eu sunt raportor pe acest dosar. Când coordonatorii au discutat propunerea, poziția lor a fost uh, că avem de-a face cu un subiect uh, necontroversat și că poate fi adoptată fără nicio modificare, pe baza procedurii simplificare, cu, pe baza regulii 50, aliniatul 1. În urma acestei proceduri o să dau cuvântul raportorilor din umbră pe acest dosar dacă au ceva de comentat cu privire la dosarul propriu-zis sau cu privire la proceduri. Încep cu domnul Ponga, care va vorbi numele PP-ului. Mulțumesc, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt, vreau doar să vă rog să respectăm procedura simplificată și să adoptăm destul de repede acest text. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Manscork. Mulțumesc, domnul Mascorc. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate vreau să salut hotărârea Consiliului și, de asemenea, poziția domnului comisar Moscovici, care ne permite să renoim angajamentul Uniunii Europene pentru filiera aceasta rom trestie zahăr în regiunile ultraperiferice din Franța. Comisia este responsabilă pe fond de acest text pe baza articolului 359 din Tratatul de Funcționare UE. În acest sens, cum ați spus foarte bine, doamnă președintă, ideea este să se efectueze o adaptare tehnică a deciziei Consiliului care autorizează romul tradițional din Franța să fie supus unui impozit redus o schimbare tehnică foarte importantă pentru că are legătură cu creșterea cotelor anuale, trecând de la 120.000 de hectolitri la 160 cu efect retroactiv. Această adaptare este un răspuns eficient, căci dinamismul care se înregistrează pe piața internă a romului este în favoarea producătorilor din statele terțe care beneficiază de condiții sociale și de mediu Uh, foarte îndepărtate de standardele ce trebuie respectate de producătorii europeni. În acest context, rănoirea contingentului anual de, dom, de rom din regiunile ultraperiferice reprezintă o adevărată gură de oxigen pentru economiile din regiunile în cauză, printre care 40.000 de locuri de muncă directe și indirecte și peste 100.000 de mii de companii care acționează în domeniu. Doresc ca aceste ajustări să fie efectuate și textul să fie adoptat cât mai repede, astfel încât să poată intra în vigoare începând cu 2018. Thank you very much. Mulțumesc. Da, la asta s-au gândit și coordonatorii când au propus procedura simplificată. Domnul Flac, în numere cere. President, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Această decizie a Consiliului este foarte importantă pentru colegi. Știu că cel puțin trei dintre raportorii din umbră reprezintă cetățeni din Franța care trăiesc în afara Franței continentale. ECR-ul este de acord că trebuie să luăm în considerare nevoia Franței și a regiunilor sale ultraperiferice, însă trebuie să fim precauți. ECR-ul are o serie de rezerve în primul rând, consilierii mei sunt dezamăgiți de faptul că n-am putut fi informați n-am primit informații cu privire la misiunile de identificare. Apoi, ECR. Uh, credem că toate uh, regimurile de pe piață trebuie să se adapteze la situație. Vorbim despre o piață globală și creșterea uh, aceasta ceruță de Franța de peste 24.000 de uh, hectolitri este o cerere uh, esențială. Însă nu trebuie să denatureze concurența de pe piața unică sau să afecteze comerțul liber. Cererea Comisiei de a crește retroactiv cotele tradiționale de rom pentru 2016 trebuie să fie privite din această perspectivă. În al treilea rând, Există și legătura cu articolul 349 din tratat, unde se prevede un tratament special pentru aceste regiuni ultraperiferice și care are legătură strânsă cu această decizie a Consiliului. Mai clar, grupul ECR nu se opune sprijinului țintit pentru anumite regiuni specifice din Uniunea Europeană. Articolului 349 este inechitabil, spunem noi, pentru că doar acoperă acoperă doar 9 regiuni ultraperiferice europene. Ceea ce nu este echitabil pentru Europa continentală, unde există probleme legate de climă, de geografie, topografie, trebuie există flexibilitate pentru aceste regiuni ultraperiferice punctual, așa cum se întâmplă cu dispozițiile din regulamentul pentru fondurile structurale de investiții. Și în încheiere, din punct de vedere personal, voi fi întotdeauna înțelegător pentru, produ- pentru propuneri care urmăresc reducerea impozitului pentru astfel de regiuni. Mulțumesc pentru intervenția foarte clară. Si, Mr. Omarje. Domnul G., care ar fi următorul raportor din umbră, văd că nu este în sală. Vrea cineva să ia cuvântul în numele său? Nu. Domnul Rope? Nu-i nici el prezent. Atunci doamna Damato. Nici ea nu este în sală. Mai există colegi care doresc să intervine în ceea ce privește acest dosar și procedura propusă? Nu. Din moment ce propunerea nu este una controversată, pentru că toată lumea susține producția de rom, nu-i așa? Atunci vă sugerez să folosim procedura simplificată, fără amendamente așadar, conform uh, regulii 51 și să adoptăm această propunere astăzi. Există obiecții? Nu. Dacă nu există obiecții, atunci includem această propunere pe lista de vot uh, de astăzi. Nu. Nu. E suficient să fie adoptată, prin urmare putem continua cu procedura simplificată și vom face tot ce ne stă în putință pentru a, ale, pentru a accelera procedura pe cât posibilă. Mulțumesc raportorilor din umbră și, prin urmare, putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Comisia responsabilă pe fond este Comisia Bug- pentru Bugete. Noi avem un raportor pe pentru aviz. Doamna Maletic este raportor pentru aviz. Uh, domnia sa ne va prezenta avidul, avizul său. Propun ca termenul de, uh, pentru depunerea amendamentelor să fie ora 12, uh, marți 17 octombrie. Doamna Maletici, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost foarte încântată să mă ocup de acest aviz. Am tratat o serie de activități importante ale BEI. Știm prea bine că această bancă are un rol foarte important în susținerea politicii de susținerea punerii în aplicare a politicii de co- coeziune. De asemenea, oferă uh, consultanță, servicii de analiză și uh, verifică conformitatea criteriilor de cofinanțare. Bay uh, are, un rol, are o serie de roluri importante în contextul politicii de coeziune. Lista acestor responsabilități uh, este una foarte lungă și uh, Bay acoperă o serie de domenii. Se ocupă, spre exemplu, de consiliere în contextul Jeremy și Jessica, oferă de asemenea finanțare de feluri diferite. Este vorba despre uh, împrumuturi globale, uh, împrumuturi intermediare, uh, se ocupă de asemenea de instrumentele de cofinanțare, etc., etc. Și mai demanează și activități de sprijinire a capacităților prin intermediul inițiativelor Jaspers și Jasmine pentru a putea monitoriza și a evolua uh, contribuția BEI la politica de coeziune, avem nevoie de un capitol special în raportul anual al BEI. Fără acest capitol special nu putem uh, monitoriza toate aceste activități diferite, demarate în diferite state membre. Capitolul ar trebui să se ocupe doar de activitățile BEI în ceea ce privește susținerea și implementarea politicii de coeziune, dar acest uh, capitol ar trebui să fie compilat de către statele membre. Ar trebui să ofere informații statele membre cu privire la toate tipurile de uh, asistență și uh, finanțare primite din partea BEI. De asemenea, nu există date cu privire la creditele acordate prin intermediul fondurilor ESI. Astfel, nu putem uh, sau altfel, fără acest capitol uh, special, nu putem uh, neapărat evalua contribuția BEI la politica de coeziune. Trebuie să subliniem faptul că BEI ar trebui să contribuie la îndeplinirea unor ambiții stabilite la nivel european. Astfel ar trebui să contribuie la coeziunea economică, teritorială și socială. Dar, dacă ne uităm la creditele acordate ne dăm, de către BEI, ne dăm seama că 5 state membre au primit 54,11% din totalitatea creditelor acordate în 2016. Vedem așadar că partea leului le revine celor cinci state membre. Știm că nu există cote geografice pentru împrumuturile realizate de către BEI, dar acest acest accent pus pe cinci state membre demonstrează că BEI prin activitățile sale nu sprijină neapărat coeziunea teritorială, economică și socială. Iată, la capitolul acesta ar trebui să cerem o îmbunătățire a activităților BEI. După aceea, mai mult de 50% din creditele aprobate au fost acordate transportului, energiei, uh, gestiunii apelor. Deci, iată, avem o concentrare tematică. Dar, din nou, dacă ne uităm uh, la dimensiunea geografică, ne dăm seama că 82% din aceste credite aprobate merg către cele 5 state membre și la capitolul, asta pe capitolul energie la capitolul, uh, pe capitolul industrie. La energie, 72% uh, dintre aceste credite merg în cele 5 state membre și la transport, 58% dintre creditele aprobate merg uh, în direcția celor 5 state membre. Vedem așadar că alocațiile sau alocările de fonduri se concentrează pe cele cinci state membre. Trebuie de asemenea să îmbunătățim activitățile BEI în ceea ce privește finanțarea startup-urilor. Trebuie să se pună mai mult accent pe tinerii antreprenori, pe femeile antreprenori, procedurile ar trebui să fie simplificate. Uh, și, uh, de asemenea, creditele oferite în acest domeniu ar trebui să sporească. Trebuie să ne gândim, de asemenea, la o manieră uh, care să ne permită să oferim mai multe credite spațiilor rurale sau zonelor mai puțin uh, dezvoltate. Eu consider că proiectele acestea ar trebui să fie, să fie promovate de către BEI. Să ne amintim de asemenea că rolul BEI uh, în contextul politicii de coeziune a crescut în ultimii ani, asta și datorită instrumentelor financiare. Instrumentele financiare, ei drept, uh, sunt în continuare puțin folosite de către statele membre, pentru că sunt prea complexe, procedurile ar fi prea complexe, asta ne spun statele membre, uh, dar bine, știm că procedurile nu sunt neapărat definite de către BEI, dar BEI poate veni cu rapoarte pe marginea aspectelor pozitive și celor negative și în felul acesta uh, ar putea să sprijine folosirea de instrumente financiare în toate statele membre. Și încă un lucru studiul cu privire la rolul uh, BEI în contextul politicii de coeziune a arătat cât se poate de clar că uh, lipsa de date în ceea ce privește rolul BEI în fiecare etapă a ciclului de punere în aplicare a politicii de coeziune, deci lipsa de date cu privire la programare, la evaluare, la monitorizarea proiectelor, uh, Uh, informații prea puține cu privire la uh, um, maniera în care BEI uh, își stabilește prioritățile de creditare. Deci, aceste date lipse demonstrează faptul că ar trebui să comunicăm mai des, mai în detaliu cu BEI și de asemenea demonstrează că BEI ar trebui să vină cu un sistem de raportare special în ceea ce privește activitățile care vizează politica de coeziune, dar și în ceea ce privește transparența și vizibilitatea uh, activităților sale. Mulțumesc mult! Vă mulțumim, doamnă Maletici. Urmează acum raportorii din umbră. Încep cu doamna Tomașici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Rolul BEI în politica de coeziune a progresat, s-a extins de la începutul anilor 2000 încoace în special uh, folosirea instrumentelor speciale, precum Jessica, Jasmine și Jasper, în uh, perioada 2007-2013, au dus la o un rol mai important al uh, BEI în implementarea politicii de coeziune. Rolul BEI în ceea ce privește cofinanțarea pentru proiectele de, din politica de coeziune este foarte important, atât din punct de vedere al fondurilor, Uh, dar uh, și uh, din punctul de vedere al sprijinirii la scară micro a acestei politici. Se consideră că BEI contribuie la atingerea obiectivelor politicii de coeziune și, de asemenea, se consideră că creditele BEI sunt complementare și au o mare valoare adăugată. Uh, Statele membre consideră că activitatea BEI uh, sunt, uh, este eficientă când vine vorba de absorba, absorbirea unor proiecte uh, reve, relevante dar absența know-how-ului și asistenței tehnice au făcut necesar un rol și mai important din partea BEI. Cu toate acestea, povara administrativă, costurile legate de gestiune și uh, de uh, de eliminarea hățișului birocratic uh, s-au dovedit a fi impedimente în calea punerii în aplicare a ambițiilor politicii de coeziune. Din fericire, BEI a reușit să elimine în parte aceste impedimente. Ajută, oferă consultanță statelor membre. Dar, pe măsură ce politica de coeziune devine mai complexă, e nevoie de un rol și mai complex al BEI. Dar, în același context, e nevoie și de mai multă transparență a activităților BEI, care nu sunt, din păcate, în momentul de față clar înțelese la nivel european. Importantă este și uh, monitorizarea uh, în detaliu a activităților financiare și de monitorizarea ale BEI. Mulțumim. În numele alte, domnul Van Miltenborg. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E clar că BEI are un rol important de jucat atunci când vine vorba despre com- complementarea măsurilor financiare și uh, ambițiilor proiect- politicii de coeziune. Instrumentele de financiare au fost dezvoltate de-a lungul anului, anilor, dar eficiența lor a fost uh, pusă deseori sub semnul întrebării, atât de experiență cât și de curtea de conturi. Dar există prea puține analize cu privire la maniera în care regulamentele în vigoare afectează utilizarea instrumentelor financiare. În ceea ce privește proiectul de aviz, îl susținem, o felicităm pe doamna raportor și vom depune câteva amendamente menite a sublinia importanța instrumentelor financiare ale BEI în ceea ce privește politica urbană, dar și cercetarea și inovarea, cercetarea și dezvoltarea, educația. De asemenea, trebuie de asemenea să dezvoltăm dezvoltăm uh, anumite uh, instrumente care să poată fi folosite în uh, diferitele noi proiecte care sunt deja creionate pentru următoarea perioadă de finanțare. Aștept să continui activitățile alături de doamna raportor. Mi se pare că eforturile noastre sunt importante, dată fiind viitoarea politică de coeziune uh, de după 2020. Mulțumesc, domnul Șchiordiț nu este în sală, nici doamna de Mato nu este în sală. Prin urmare, întreb uh, dacă mai există alți colegi care să dorească să intervină. În marginea acestui aviz, bineînțeles. Nu. Avem uh, alături de noi un reprezentant al Comisiei Europene, domnul Laszlo Sökel de la ECFIN. Doriți să luați cuvântul? Nu? Nu, mulțumim, totul e în regulă la noi. Da, Comisia se pare că e de acord cu avizul, asta înțelegem. Dați-mi voie să vă reamintesc faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este marți 17 octombrie, ora 12. avem și un uh, reprezentant al Băncii Europene de Investiții. Doriți să interveniți, domnul Demand? Um, thank you, thank you very much, um, chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să îi mulțumesc doamnei Maletici, raportoarea, precum și raportelor din umbră care au intervenit și care au comentat pe marginea proiectului de aviz. Ați menționat câteva aspecte foarte importante pentru bancă și am să mă refer la doar câteva dintre ele astăzi. Dar, evident, uh, voi uh, urmări bucuros uh, evoluțiile în procesul de redactare a avizului final. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce facem noi pentru a susține politica de coeziune. Așa cum s-a spus, în mod clar, aceasta este o prioritate cheie pentru BEI iar rolul BEI este să sprijine implementarea politicilor europene și să sprijine convergența și coeziunea. Ca să faceți o idee, în ultimii 10 ani am finanțat aproximativ uh, uh, am finanțat proiecte de aproximativ 200 de miliarde de euro pentru a sprijini politica de coeziune. În 2016 uh, exercițiul financiar pe care l analizați, am alocat un pic sub 30% din împrumuturile noastre pentru proiecte din politica de coeziune. Este în mod clar o prioritate pentru bancă și va rămâne o prioritate importantă și pe viitor. Ați mai subliniat un lucru important și anume că furnizăm nu doar finanțare, ci și sprijin regiunilor prin asistență tehnică și consiliere. Deci oferim finanțare și, în plus, ajutăm promotorii de proiecte din diferitele regiuni și orașe să elaboreze proiectele așa cum trebuie, astfel încât implementarea să fie una de succes. De asemenea, ajutăm regiunile să asigure o rată ridicată de absorpție a fondurilor europene. Avem uh, un uh, produs special, este un uh, credit pentru fonduri structurale. Practic, cofinanțăm programe finanțate din fondurile structurale în statele membre și în regiuni. Deci încercăm să sprijinim implementarea fondurilor structurale la aceste niveluri. Suntem de acord că instrumentele financiare trebuie să fie dezvoltate în continuare. Bineînțeles, instrumentele financiare nu reprezintă un panaceu universal și necesită îmbunătățiri care ar putea fi introduse în uh, regulamentul dispozițiilor comune. Asta ca să faciliteze implementarea instrumentelor financiare. Știți că în următorul CFM, după 2020, ar trebui să ne așteptăm la o reducere a bugetului european și o reducere a sprijinului pentru politica de coeziune. Și în acest context, instrumentul financiar ar trebui să devină și mai important. Ați mai vorbit și despre echilibrul geografic. Și în acest context, BEI ar trebui să-și îmbunătățească acoperirea în Uniunea Europeană. Noi suntem o instituție uh, determinată de forțele pieței deci noi nu putem să facem o ofertă dacă nu există o cerere reală pe teren. De aceea evaluăm proiectele în funcție de meritele lor. Sigur, nu ne limităm intervenția la acest nivel. Pentru că, așa cum spuneați, BEI are și rolul de a oferi consiliere și de a-i ajuta pe promotorii de proiecte din diferitele orașe și regiuni să pregătească proiecte și să identifice uh, oportunități de investiții. O altă chestiune importantă este agenda europeană în materie de politică de coeziune. Și pentru bancă, aceasta înseamnă oferirea de sprijin pentru orașe și contribuția la agenda europeană. Un ultim punct care a fost menționat se referă la sprijinul pentru startup-uri și impactul acestui sprijin. Este un subiect foarte important pentru BEI și pentru grupul BEI și când spun grupul BEI mă refer nu doar la banca propriu-zisă, ci și la Fondul European de Investiții ca un instrument important la nivel european, un instrument uh, care canalizează riscul de capital pentru startup-uri și care are și o inițiativă dedicată pentru evaluarea impactului social. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maletici. Doriți să răspundeți sau să reacționați la această intervenție? Aș vrea doar să le mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră și sunt perfect de acord că ar trebui să includem în raport și alte elemente. Dar din cauza spațiului limitat, nu am putut să acopăr toate aceste aspecte în proiectul de aviz dar prin amendamente vom putea să îmbunătățim împreună avizul și putem să adăugăm uh, aspecte legate de Interreg, uh, politica regională, rolul BEI în implementarea acestor proiecte și așa mai departe. Aș vrea să îi mulțumesc și reprezentantului de la BEI, care a subliniat importanța acestui echilibru geografic. Ați mai spus că aveți și acest rol de a-i sprijini pe promotorii de proiecte în uh, elaborarea proiectelor. Și vedem, o să vedem cum putem să lucrăm mai mult la acest aspect în uh, țările care în momentul de față nu beneficiază de foarte multă finanțare din partea BEI. Mulțumesc! Uh, you know the the time for amendments and... Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Vom discuta despre un proiect de aviz pe care doamna Smolcova este raportor. Am aflat însă că a avut o problemă cu zborul, așa că domnul Picula îi va prezenta avizul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele doamnei raportor Smolcova, aș vrea să îi citesc notițele pe acest subiect. Apreciez mai întâi de toate activitatea Comisiei uh, în ceea ce privește domeniul um, energiei curate. Aceasta arată că tranziția la o energie curată este un sector ce va crește în viitor și merită investit în sector. Inovarea în domeniul energiei curate este un subiect care ne privește pe noi toți ca cetățeni și personal cred că este un lucru extrem de important deoarece are ca scop îmbunătățirea calității vieții. Dezvoltarea cu succes a inovării în politicile energetice implică nu doar companiile energetice de construcții și IT, ci și producătorii de echipamente, furnizorii de servicii, um, companiile de transport, instituțiile financiare și, mai presus de toate, autoritățile locale și administrația publică. Vreau să subliniez că pentru a înțelege toate aspectele uh, inovării, am redactat un aviz cu 8 puncte. Acesta subliniază importanța pe care Comisia Regii o acordă acestui subiect. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, voi face distinția între patru aspecte importante care țin de domeniul energiei curate și inovarea în domeniu. În primul rând, finanțarea este primul aspect în care fondurile structurale și de investiții joacă un rol important. Noi vom, crește o, vom cere o creștere a bugetului Uniunii Europene pentru a dezvolta energii curate și vom colabora cu Banca Europeană de Investiții și vom atrage capital privat pentru a accelera inovarea în domeniul energiei curate. În al doilea rând, știința și cercetarea reprezintă un alt aspect. În strategiile de inovare și um, orașele inteligente, consider că este necesară o coordonare între statele membre pentru a evita suprapunerile și pentru a utiliza în mod eficient instrumentele de inovare în domeniul energiei curate care există deja. Cooperarea și schimbul de puncte de vedere între regiunile europene sunt deficitare în momentul de față. Conceptul de specializare inteligentă este unul foarte important în politica de coeziune 2014-2020. Aceasta este direcția cea bună. Totuși, trebuie să creăm mai multe parteneriate interregionale, inclusiv uh, în acest domeniu al energiei curate. Apoi, uh, cetățenii au un rol important cetățenii nu doar ca și consumatori de energie, ci și ca producători. Trebuie să informăm pe cetățeni că procesul de inovare va genera economii, avantaje și protecția mediului. În această privință, orașele pot juca un rol important în agenda urbană pentru că ele sunt cele mai în măsură să le explice cetățenilor oportunitățile de investiții în energia curată și, bineînțeles, și impactul asupra cetățenilor. În plus, aspectul cel mai important uh, este o abordare de jos în sus. Coordonarea și simplificarea reprezintă cel de-al patrulea aspect. Toate instrumentele existente, precum Orizont 2020, FC și ESIF, Fondul European pentru Dezvoltare Sustenabilă și altele, ar trebui să permită o mai mare coordonare și simplificare, astfel încât beneficiarii care implementează proiecte să aibă acces mai facil la sursele de finanțare. Și în fine, doamna Smolcova ar dori să mulțumesc Secretariatului Regii pentru sprijin și așteaptă cu interes amendamentele și continuarea colaborării. Mulțumesc foarte mult pentru că ați ajutat-o pe doamna Smolcova cu această prezentare. Dau acum uh, cuvântul uh, raportorilor din umbră și încep cu domnul Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să salut uh, calitatea foarte bună a proiectului de aviz și în numele grupului PPE aș vrea să fac câteva observații. Bineînțeles, energia curată și reducerea emisiilor în general reprezintă o sarcină foarte importantă a tuturor. Dar uh, reducerea emisiilor este o sarcină globală. Și potrivit datelor noastre, Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 11% din emisiile totale de la nivel global. Deci noi trebuie să fim conștienți de acest aspect când vom uh, formula avizul. A doua observație este se referă la centrele de inovare. De obicei, astfel de centre de inovare sunt situate în țările, în țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Și aceste centre se ocupă de dezvoltarea de tehnologii pentru a reduce emisiile și pentru a asigura tranziția către energie, o energie curată. Iar noi, în Comisia Regii, trebuie să ne asigurăm că și zonele mai îndepărtate beneficiază de aceste facilități de inovare pentru a reduce decalajul. Al treilea punct este unul mai concret. Noi împărtășim abordarea raportorului în ceea ce privește importanța fondurilor structurale și de investiții în tranziția energetică a Europei. Însă, aceste fonduri trebuie să-și păstreze scopul original, care este politica de coeziune. Al patrulea element este că se referă la abordarea de jos în sus și împărtășim punctul de vedere al doamnei raportor. Totuși, credem că trebuie să se pună mai mult accentul pe IMM-uri, care sunt foarte importante în ceea ce privește diseminarea inovării în domeniul energiei și în uh, transpunerea acestor inovări în practică în beneficiul cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vom depune amendamente care să țină cont de aceste comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai sunt alți uh, raportori din umbră prezenți. A, ba da, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să Vorbesc în numele doamnei Norica Nicolai, care este raportor din umbră din partea ALDE. Combaterea schimbărilor climatice și accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon reprezintă o provocare importantă. Și în acest context, raportorul din umbră consideră că inovațiile în acest domeniu, prin intermediul IMM-urilor, sunt esențiale de asemenea, acestea vor îmbunătăți investițiile și ocuparea în Europa. Uh, finanțarea IMM-urilor trebuie să fie pe măsura nevoilor lor. În momentul de față, Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari finanțatori uh, de la nivel mondial în domeniul energiilor curate. Totuși, uh, doamna Nicolai consideră că există loc de mai bine. Este de acord cu raportoarea că instrumentul, instrumentele financiare actuale sunt complexe. Orizont 2020, fondul um, pentru investiții structurale și așa mai departe. De asemenea, subliniază necesitatea simplificării accesului la finanțare pentru autoritățile locale și IMM-uri. O altă chestiune este că programul Orizont 2020 poate juca un rol foarte mare în cercetare și dezvoltare și în promovarea inovării. Și scopul este accelerarea inovării uh, Uh, către o piață cu emisii reduse, simplificarea accesului uh, la fonduri și creșterea bugetului Orizont 2020 prin redirecționarea unei uh, mici părți din subvențiile directe. Și toate acestea ar avea un impact foarte mare. Accelerarea tranziției la o economie cu emisii reduse de carbon va necesita implicarea întregii societăți, iar colaborarea între IMM-uri, marile companii, industrie și mm, consumatori, precum și cu mediul academic, trebuie să fie încurajată pentru a găsi soluțiile potrivite. Este necesar să combatem birocrația, și să se promoveze practici de piață corecte. Pentru că ne aflăm acum la începutul acestor tehnologii inovatoare. Se pune accentul pe reabilitarea clădirilor și pe includerea de zone naturale sau zone verzi care să fie protejate legal în zonele urbane astfel încât să nu fie distruse. Și, în cele din urmă, Investițiile în educație sunt esențiale pentru inovare. Raportoarea din umbră spune că UE și statele membre trebuie să promoveze educația în domeniul tehnologiei în rândul tinerilor și copiilor. Și în final, ei spune că baza pentru inovația viitoare și pentru energia curată este o abordare dinamică cu foarte multă energie. Mulțumesc! Domnul Fito, aveți cuvântul. Anch'io accolgo con favore il progetto di parere. Mulțumesc, da. Poziție pozitivă față de acest aviz. Consider că sugestiile indicate sunt binevenite și necesare. Sunt de acord cu preocupările colegei în ceea ce privește varietatea și complexitatea instrumentelor financiare actuale și cred că e o idee bună să facem eforturi pentru a crea condițiile necesare, pentru a le simplifica și coordona, astfel încât și autoritățile locale să aibă un acces mai ușor la sursele de finanțare. Sunt de acord și în ceea ce privește perfecționarea specializării inteligente pentru a permite și în ceea ce privește energia curată, o utilizare eficientă a fondurilor și o consolidare a sinergiilor între politicile comunitare, naționale și regionale. Sunt de asemenea de părere că accelerarea tranziției către o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon reprezintă o foarte bună ocazie de neratat care poate să favorizeze locuri de muncă, creștere, investiții și să ne ajute să respectăm obiectivele dezvoltării durabile. Mulțumesc! Thank you. Are there any other? Mulțumesc. Mai există și alte comentarii? Mai dorește cineva să intervină cu privire la acest aviz? Nu. Atunci am să dau cuvântul doamnei Miladinova. Mr. Derle. Nu domnul Der de la Unitatea de Cercetare a Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem foarte bucuroși că am primit acest proiect de aviz. Sugestiile propuse de Comisia Regii susțin propunerea legislativă și uh, vom sprijini bucuroși acest demers. Aș vrea să menționez câteva aspecte relevante care au reieșit din comentariile membrilor comisiei. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă la care a făcut referire domnul Deli, modernizarea economiei europene ține uh, și se bazează pe obiectivele de dezvoltare durabilă, iar inovarea în domeniul energiei curate este foarte importantă pentru atingerea acestor obiective. S-au făcut foarte multe trimiteri la importanța cetățenilor și relația cetățenilor cu obiectivele pe care vrem să le atingem. Creșterea accesului cetățenilor la soluții cu emisii reduse de carbon este foarte importantă pentru că aceasta contribuie la accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Uh, și trebuie să influențăm alegerile cetățenilor în acest sens, iar aceasta ne va ajuta să ne atingem obiectivele. Pentru că suntem în Comisia Regii, am să vă spun că aspectele de la punctele 2 și 3 din aviz sunt reflectate în diferitele obiective tematice, și anume 4, care se referă la trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon, obiectivul tematic 5 și obiectivul tematic 6, care se referă la sprijinirea eficienței energetice. Având în vedere competiția uh, pentru fonduri, Obiectivul tematic 4 are fonduri uh, obligatorii alocate. Tot acest uh, sprijin uh, este acordat în cadrul strategiei privind specializarea inteligentă și uh, în cadrul parteneriatelor dezvoltate pe platformele privind specializarea inteligentă. Toate acestea vor fi dezvoltate în continuare în acțiunile pilot pentru dezvoltare și cooperare interregională, care tocmai au fost lansate uh, prin comunicarea referitoare la consolidarea regiunilor și orașelor din Europa către o creștere durabilă și am să închei cu două, trei chestiuni. În uh, acea comunicare se face referire la problema sinergiilor. Aceste sinergii pot fi realizate în mai multe moduri, inclusiv prin hubul uh, de consiliere pentru investiții care oferă consiliere privind utilizarea fondurilor structurale, inclusiv în domeniul energetic. Mai mulți membri ai Comisiei s-au referit la instrumentele financiare. Comisia este conștientă că este necesară simplificarea acestor instrumente financiare. Este o chestiune abordată într-o oarecare măsură în regulamentul Omnibus, care este uh, analizat uh, prin trialog, dar oricum va trebui să continuăm aceste discuții și pe viitor. Și în fine, Comisia este de acord că agenda europeană este foarte importantă pentru a promova tranziția energetică și a accelera inovarea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mladinova, vreți să interveniți? Da, mulțumesc și colegului pentru un rezumat așa de bun pe politica de coeziune. O observație de ordin tehnic. Proiectul de aviz a ocupărit contribuția către agenda pentru inovație. Un mic comentariu pe punctul 6. Poate, pentru clarificare, trebuie să se, spună se spune sunt menționate mai multe programe, instrumentele existente și putem spune între paranteze pentru a face o diferențiere între instrumentele în sensul strict, de exemplu, să facem o diferențiere între granturi și instrumente financiare. Dar uh, e doar un comentariu mic. Thank you very much. Mr. Picula, would you like to react or you'll transfer just... Doamne Picula, domnule Picula, vreți să interveniți sau uh, e suficient? Bun. Mulțumesc pentru această discuție. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Am luat un pic înainte cu timpul față de program. Așteptăm restul membrilor regi pentru vot. Bun, deci 15 minute pauză. Să așteptăm și pe restul care doresc să vină la vot. Ne revedem la 5 și 25.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

I have this special instrument. You. You see? Vă rog, haideți, luați loc. But, um, well, we continue with... Continuăm cu voturile. Item in the list for the voting time is... Primul punct de pe lista de vot este cel referitor la tipologiile teritoriale. TERCEP se numește dosarul. Scopul acestei propuneri este să se adapteze regulamentul NATS existent prin modificarea tipologiilor teritoriale. Adăugarea acestora sunt folosite în prezent, dar nu există o recunoaștere oficială. Inițial, ideea a fost să se uh, preia poziția comisiei fără amendamente. Am avut două întâlniri cu reprezentanții comisiei și am hotărât să alegem această procedură. Acesta a fost mandatul pe care l-a primit echipa de negociere în iulie anul acesta. Consiliul a dorit să prezinte, să introducă o serie de amendamente tehnice. Pe 26 septembrie a avut loc un trialog eu am condus reuniunea. Președinția Consiliului a fost reprezentată de șeful grupului de lucru pentru statistici și comisia de șeful unității DG Eurostat. Am ajuns la un acord foarte repede pe textul comun care includă modificările solicitate de Consiliu. Textul a fost confirmat prin scrisoarea normală trimisă de președintele Coreper pe care vi l-am transmis prin e-mail săptămâna trecută și îl aveți și în dosarul de ședinței de astăzi. Îl prezint Comisiei spre aprobare acum. Dacă sunteți de acord, dacă îl aprobați, raportul va fi verificat de juriștii lingviști din Parlament și Consiliu, după care va ajunge în plenară. Avem un reprezentant al președinției Consiliului aici în sală? Actually. Uh, so... Prin urmare, dacă nu este nimeni prezent din partea Consiliului, propun să votăm pe textul convenit, pe care sunt sigură că l-ați văzut. Avem un vot, vot electronic. S-a deschis votul. Is it working? Yes. Okay. The vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Se adoptă. We can continue with the, with the procedure. Uh, the next... Bun, trecem mai departe. Următorul vot este votul pe raportul de inițiativă al doamnei Garcia Perez, implementarea instrumentelor de politică cu, de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice. Am primit 231 de amendamente care au fost depuse Raportorul propune o serie de amendamente de compromis după discuțiile cu raportorii din umbră, înainte de vot. Doamna Garcia Perez, vreți să luați cuvântul? Sí, muy brevemente, în primul lugar. Foarte scurt. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au colaborat la elaborarea amendamentelor și pentru munca la amendamentele de compromis cu raportorii din umbră și cu diferiții colaboratori din toate grupurile politice. Mulțumim pentru toate aceste eforturi care îmbunătățesc fără îndoială textul in, inițial. Am transmis un e-mail cu o serie de corecții ale listei de vot tuturor grupurilor politice. Vreau să vă spun totuși și acum aici, prin viu grai, care sunt schimbările pe care le-am adus votului. Amendamentul 9, vot împotrivă, 36, vot pentru și 185, 86 și 87 care sunt asemănătoare și pentru care propun uh, vot împotrivă. Am vrut să le prezint și acum și încă o dată vreau să vă mulțumesc. Thank, thank you very much. Now we... Mulțumesc. Și acum începem voturile. Începem cu amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm? Bun. Verificăm 54. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge, deci. Compromisul 6. Cine e pentru? împotrivă, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, spune doamna președinte, se respinge, cer scuze. Amendamentul 73 se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 89. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm? 89. Verificăm cu vot electronic. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. amendamentul 93. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm cu vot electronic amendamentul 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101. Amendamentul 101. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102. Vreți să verificăm? Votăm ele- verificăm electronic 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 102. Cine este pentru 102? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 104. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Votăm cu, verificăm cu vot electronic dacă doriți. S-a deschis votul. S-a închis. Același rezultat. Se respinge. Țineți minte rezultatul acesta să-l amintim la viitoarele voturi. 105. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? 147 vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat se respinge. Compromise 15. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 157. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat se respinge. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 164. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Electronic 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă,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 O întrebare. De ce n-am votat amendamentul 172? ...172. Nu știu de ce nu l-am votat. The explanation from the Explicația din partea secretariatului este că acest amendament este acoperit de compromisul 12. Bun. Compromisul 1. Compromisul 1. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Amendamentul 9, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 28. Cu votul electronic. S-a deschis votul. Se a închis votul. Se respinge. E greșeala mea, îmi cer scuze. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 Doriți să verificăm votul la 39. Vot electronic, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Adoptat. Îmi cer scuze. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Votul electronic la amendamentul 44 s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm votul la Amendamentul 46. Bine, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Votul electronic s-a deschis la amendamentul 47. Votul s-a închis. Se adoptă cu un vot în plus pentru. E greu să număr toate mâinile ridicate. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri să verificăm din nou, e ultimul amendament. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul final, acum vot electronic. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Raportul este adoptat. Felicitări, doamnei raportor. Thank you. We, we continue now. Mulțumesc. Trecem mai departe. Următorul CFM, pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020. Domnul Von este raportorul. Doriți să interveniți? Aveți cuvântul. Pe scurt, doamnă președinte, vreau să mulțumesc pentru uh, cooperarea de care au dat dovadă colegii 120 de amendamente au fost uh, depuse, 13 amendamente de compromis au fost create, acestea acoperă mai uh, toate amendamentele depuse. Cred că toate grupurile politice merg uh, în cam aceeași direcție și deci vom transmite un mesaj cât se poate de puternic Comisiei pentru bugete. Mulțumesc, mulțumesc mult și mulțumim pentru eforturile depuse pentru creionarea acestor amendamente de compromis. Trecem la vot. Începem cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, cine e pentru? Nu. Amendamentul 4, am greșit. Nu. Amendamentul de compromis 4, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă.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 Trebuie să votăm amendamentele 73 și 74. Asta pentru că grupul, pentru că verzii au cerut un vot separat. Am încredere în uh, cele spuse de secretariat. Uh, parcă era o regulă, cum că nu putem solicita voturi separate la amendamentele de compromis. Dar dacă amendamentele nu sunt acoperite de compromis, trebuie să le votăm. Prin urmare, votăm, iată, amendamentele 73 și 74. Acestea nu sunt incluse în amendamentul de compromis. Deci, 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Continuăm cu compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 93. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Avizul este adoptat. Vă felicităm, domnule Von, și vă mulțumim pentru toate eforturile depuse. Vă mulțumesc, stimați colegi. Ședința de astăzi, iată, se suspendă și vom continua cu ședința coordonatorilor. Prin urmare, cei dintre dumneavoastră care nu trebuie să luați parte la ședința coordonatorilor, puteți părăsi sala.